So, ladies and gentlemen, thank you very much. After the excellent way in which the votes were... Doamnelor și domnilor, după cât de bine au mers voturile ieri, astăzi uh, va trebui eu să le continu și să fiu la înălțime după ce um, a reușit colega noastră ieri să gestioneze foarte bine lista de vot. Primul vot, raportul Calas. cadrul juridic al Uniunii privind sancțiunile vamale. Este un vot în bloc privind respingerea propunerii Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem acum la amendamentele tehnice propuse de raportor le aveți pe lista de vot, pentru, împotrivă. Se pare că nu e clar, dar se adoptă. Și trecem acum la amendamentul de compromis 1, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Inta 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Să verificăm. Inta 6 se consideră un articol 1A nou. Page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 Cred că de la SND este o persoană în plus. Never, ma, never. You're always well. Nu, totdeauna ne bucurăm. Bucurați-vă de cafea. Inta 6. Haideți să verificăm electronic. More people still. One more person. Mai trebuie să voteze o persoană, închid votul, se adoptă. Următorul vot, amendamentul de compromis 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Sărim acum multe pagini până la INTA 7 de la pagina 9 pentru împotrivă, abțineri,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 Haideți să verificăm. Iar 17 la 15, compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 47 și 176, 47 e retras, 176 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 187 pentru împotriva abțineri e uh, respins, 188 pentru împotriva abțineri se respinge, INTA 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, INTA, Banu Banu se respinge, 15 pentru împotriva abțineri se respinge, INTA 16 pentru împotriva se respinge. Inta 16 verificăm. Passes, sorry. Into 16 passes. Se adoptă, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri. Abțineri. Se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se adoptă. 17 pe, uh, e caduc. Nu trebuie să votăm la 51. 192 pentru, împotrivă. 192 pentru, împotrivă, verificăm. That passes. Se adoptă. 1, 56 și 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, INTA 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă. Verificăm, vă rog. Se adoptă. Inta 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 61, pen, e caduc, compromisul 2, e caduc, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 7 e caduc. Compromisul 8, compromisul 12, la fel, 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. Inta 3 pentru împotrivă abțineri. Putem verifica, vă rog? Se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri e caduc și votăm acum întregul proiect de raport astfel modificat prin vot electronic. Okay. Close. Two more votes. Mai sunt două persoane. One more person. Încă o persoană. Doi nu au votat. Nu merge consola? Sau nu votați? 24 la 5. Și acum votăm proiectul de rezoluție legislativă. Okay. It's open. Has everybody voted? S-a deschis votul, toată lumea a votat. Mai sunt două persoane. Trei persoane. Bine, gata. 24-4-3. Următorul vot. Next one is on The, uh, some green paper on financial services. Cartea verde în ceea ce privește serviciile financiare. Suntem gata? Putem începe? Carta verde. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Se respinge. 2. Pentru. Se respinge. 3. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 4. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, cred că se adoptă, vreți să verificăm? Da, se adoptă compromisul 15 pentru împotriva abțineri. 15 pentru împotriva abțineri se respinge compromisul 5 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 17 pentru împotriva abțineri. 17 e caduc. Mă iertați, spune doamna președinte. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru... Nu? Mergem direct la amendamentul 27. Mulțumesc, spune doamna președinte. Pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. 32. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 8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 se adoptă. Se resping. Compromisul 10. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 56. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 57. Pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 13. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă. Putem verifica 63? Și se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 nu, se respinge, respinge, respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Past. Um, se... se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm uh, avizul, vot electronic. Yes. 30 pentru 1 împotrivă 2 abțineri. Felicitări, se adoptă. Um, now the final report. Acum ultimul raport e strategia pentru aviație în Europa. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 2 in favor against abstentions. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 acum pentru împotriva. Verificăm. Se respinge. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 18 pentru, împotriva, vom verifica 18. Acum 19 pentru. Împotriva. Verificăm și 19. Cred că va fi același uh, vot, dar uh, mai bine să verificăm. Da, se respinge. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Vot pe părți pentru 23. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 a fost retras, 26 retras, 27 retras, 20 30 pentru împotriva. Verificăm. și se respinge din nou. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri, verificăm. Și respins. 50 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Și acum votul final. Și se adoptă 31 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Felicitări! Mulțumesc tuturor și înainte să plecați, nu uitați că avem o ordine de zi extraordinară în această după-amiază cu oratori foarte interesați, așa că ar fi bine dacă puteți veni în această după-amiază. Și dacă plecați totuși, atunci vă urez în vacanță, vă urez o vacanță plăcută și ne revedem în septembrie și vă mulțumesc tuturor pentru munca depusă până în prezent. Mulțumesc și pentru felul în care am funcționat și pentru sprijin.